puțin în acest domeniu există un acord. Uh, colegul uh, Milana uh, a insistat asupra acvaculturii, de fapt subiectul a fost preluat și de către alți colegi. Carmen a vorbit despre politica maritimă, explicând că nu doar comisia noastră este preocupată și comisia pentru transport și comisia regii. Dar evident că noi suntem cei uh, care trebuie să fim deosebit interesați de o politică maritimă integrată. În ce privește stoparea temporară, sunt de acord cu Carmen Fraga, care dorește să se mențină stoparea temporară. În ce privește o anume discriminare în ce privește uh, ajutorul acordat infrastructurii portuare. Da, uh, sigur, uh, trebuie să ne gândim la această cifră de 100 de mii de locuitori într-o zonă costieră, dar nu este neapărat un criteriu pe care să putem să-l acceptăm. În ce privește ajutorul pentru depozitare, de asemenea, sunt favorabile acestei idei. Și bineînțeles că uh, este important uh, pentru întreaga structură să consolidăm uh, rolul industriei în acest domeniu, pentru că este de fapt un inel în acest, o verigă în acest întreg lanț. Articolul 111 privind comercializarea și inovarea este de asemenea important. Bun. În ce privește foaia de parcurs, da, eu cred că trebuie să avem acțiuni bine fixate, bine stabilite, obiective pe care să le fixăm. Ai vorbit despre interesul uh, unui parteneriat între pescari și uh, oamenii de știință ai făcut de asemenea uh, aluzie la experți. Eu am anumite rețineri uh, față de experți în principiu. Sunt persoane erudite, dar uh, de fapt noi trebuie să ținem seama și de realitatea de pe teren. Iar în ce privește flota, bineînțeles că uh, din punctul meu de vedere, nu uh, trebuie să tindem spre uh, o majorare a capturilor, pentru că trebuie să ținem seama de, de protecția mediului înconjurător. Am mai făcut, făcută și o observație interesantă. Sunt absolut de acord cu uh, o uh, revizire a sectorului uh, de supracapacităților. Uh, pentru că, evident, este important să vedem unde există o supracapacitate. Noi, de fapt, ne dorim o regionalizare în acest domeniu, dar trebuie să vedem cum au evoluat lucrurile în acest domeniu. Uh, domnule președinte, spuneați să am o intervenție scurtă, dar uh, o problemă esențială constă între diferența între zonele maritime și zonele de pescuit, pentru că uh, Există o politică a Uniunii Europene care pornește dinspre, țara Bal- dinspre Marea Baltică, dinspre Marea Nordului până spre Mediterana, dar uh, trebuie și Marea Neagră, mă scuzați că nu am menționat și Marea Neagră, dar uh, trebuie să uh, vedem lucrurile și diferențiat, nu doar în ce privește supracapacitățile, ci și alte sectoare legate. Deci, deci este în ce privește modernizarea flotei. Vă amintesc din nou că flota europeană continuă să îmbătrânească, să se învechească și um, este nevoie de o modernizare. Trebuie să ținem seama. Ne dorim ca și uh, pescuitul artizanal, pescuitul de coastă să fie menținut în viață, atunci este nevoie și aici de o modernizare. Iar în legătură cu ajutorul pentru uh, depozitare, am spus deja, sunt favorabile acestei idei. În ce privește uh, concesiunile de pescuit uh, transferabile, uh, ele nu trebuie neapărat să fie văzute ca fiind obligatorii, dar poate să fie și o reducere progresivă a um, aruncării în marea capturilor Uh, eu uh, spun că uh, noi suntem absolut de acord că trebuie să avem o politică a pașilor mici în acest domeniu și trebuie să dispunem de o infrastructură care să ne permită să atingem obiectivele. Colegul nostru, Ropacic, se pare că este de acord cu mine în ce privește uh, susținerea modernizării motoarelor și echipamentelor, dar este defavorabil și regret, uh, domnule Tokarski, dar eu am citit propunerea de reformă pe care Comisia a avansat-o. Uh, eu cred că ea nu vine în sprijinul pescarilor, nici în Franța, nici în Spania. Deci, colegul nostru Răbacic a insistat asupra necesității modernizării embarcațiunilor, mai ales din uh, perspectiva siguranței celor care ies pe mare. Deci nu este vorba despre a pescui mai mult, dar este vorba despre a pescui uh, mai inteligent, despre valorificarea mai inteligentă a resurselor. Deci, mi S-a spus ca acest fond să fie destinat și sporirii competitivității sectorului pescuitului, ceea ce este evident rezonabil, stabilizând evident și ceea ce există în clipa de față. Deci este nevoie de o înnoire inteligentă și, de asemenea, de o dezvoltare a acvaculturii. Iar în ce privește susținerea a culturii. Uh, cred într-adevăr că trebuie să insistăm asupra acestui domeniu. Cred că uh, controlele efectuate în clipa de față uh, au fost îmbunătățite. Poate că sunt și naiv, dar ca în multe alte domenii, ca în agricultură, de pildă, pescuiți, pescarii chiar ei țin seama de necesitatea de a respecta mai mult decât odinioară regulile. Deci există o responsabilizare la nivelul pescarilor în, ac- în acest domeniu. Sigur că există o tendință generală să încerce să uh, mai încalce uh, anumite reguli, dar uh, oricum ei au uh, evoluat și înțeleg și rostul reglementărilor. Domnule Tokarski, vă felicit pentru exercițiul dumneavoastră de persoasiune, dar vă spun că nu m-ați convins cu argumentele dumneavoastră și noi nu dorim de fapt doar o reconversie uh, a pescarilor, ci ne dorim de fapt să venim în ajutorul lor pentru ca ei să poată în continuare să își câștige existența din acest domeniu. Deci noi trebuie să uh, vedem cum uh, citim și raportul Curții de Conturi în acest domeniu, pentru că dacă noi doi citim împreună <laughs> raportul Curții de Conturi, s-ar putea ca analizele noastre să diferențieze. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru acest uh, schimb de opinii. Aștept acum contribuțiile dumneavoastră scrise, dar Uh, bineînțeles că uh, va trebui să ne gândim cum va fi revizuit regulamentul de bază și piața în toate sectoarele pentru a putea progresa pas cu pas. Mulțumesc, uh, domnule Cadec. Avem o oră și 10 minute pentru trei chestiuni. Mie îmi place să las pe toată lumea să vorbească, dar evident greșim în momentul în care începem un anume punct din ordinea de zi ridică mâna unu, doi sau trei deputați ca să ceară să vorbească, le las mai mult timp să vorbească, dar dacă pe măsură ce avansează dezbaterea doresc să vorbească 10-11 deputați, este imposibil ca la punctul anterior fiecare să vorbească câte 7-8 minute. Pentru că nu avem timp, așa că vă rog două lucruri. În primul rând, știu că pe măsură ce avansează dezbaterea, fiecare poate să aibă o întrebare, dar poate să pună o întrebare într-un minut și jumătate. Deci vă rog foarte mult la începutul dezbaterii să-mi spuneți cine vrea să vorbească ca să pot să evaluez timpul, așa încât intervențiile vor fi maximum de două minute, două minute și jumătate și o să vă întrerup sau o să vă rog să terminați pentru că altfel nu se poate dar o să încerc, vă rog la, să cereți uh, cuvântul. La punctul anterior uh, au cerut uh, întâi 3 și pe urmă au vorbit 11 perioane. Să trecem acum la punctul 13, anumite măsuri aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil în scopul conservării stocurilor de pește. Cu domnul Gallagher am avut un schimb de opinii deja și acum aș vrea prezenta raportul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia știe cât de dezamăcitoare au fost rezultatele uh, întâlnirii de la Reykjavik dintre statele costiere. Au fost multe asemenea reuniuni în diverse locuri, iar rezultatul acestor reuniuni se reflectă în declarația comune a doamnei comisar Damanaki și a comisarului norvegian pentru pescuit. Uh, Problema a apărut uh, când Islanda și insulele Feroe au luat decizia unilaterală de a stabili propriile cote pentru macrou, iar statele costiere s-au întâlnit de 11 ori și n-am ajuns la niciun acord. Islanda și-a sporit pescuitul de macrou de la aproape zero capturi în 2006 la o cifră absolut uriașă în 2011, iar insulele Feroe și-au sporit și ei, au ajuns până la 258 de mii de tone în 2011, ceea ce înseamnă o creștere de vreo șase ori uh, față de capturile anterioare. Uniunea Europeană și Norvegia s-au implicat în niște negocieri constructive, totuși Islanda și insulele Feroe n-au făcut acest lucru. Pescuitul de macrou uh, este o importantă sursă de venit uh, pentru comunitățile costiere de la noi, este vorba de pește pelagic. Respect faptul că controlele acum sunt mai stricte și că există cooperare din partea acestui domeniu, deoarece domeniul își dă seama că pescuitul durabil este în interesul lor. Dar acest lucru este amenințat de acțiunile întreprinse de celelalte țări, uh, de statele costiere. De aceea cred că uh, nu avem altă alternativă decât să introducem niște măsuri comerciale pentru a împiedica țările acestea. Nu numai țările acestea, ci toate țările din afara Uniunii și din interiorul Uniunii să se implice în practici nedurabile. Și, bineînțeles, dacă ne uităm, analizăm în detaliu poziția comitiei, nu este po- foarte puternică. Este vorba doar de sancțiuni față de peștele care este pescuit nedurabil. Uh, cam 4% din acesta uh, ajunge în venitul Uniunii. Deci Comisia a făcut uh, niște propuneri limitate cât privește supraexploatarea speciilor de pește țintite, este necesar uh, să facem noi ceva. Am avut o reuniune cu uh, raportorii din umbră și am hotărât să extindem uh, ceea ce vom scrie dincolo de propunerea comisiei. Deci acum recomand lărgirea domeniului de aplicare al uh, măsurilor. Lucrul acesta se vede în amendamentele propuse la reuniunea cu raportorii din umbre. S-au făcut propuneri foarte bune. A făcut Carmen Fraga propuneri foarte bune, cu ea am vorbit înainte de reuniunea respectivă. De la Izabela Lovin, de asemenea, am primit uh, propuneri foarte bune. Le-am primit înainte de reuniunea de astăzi și doresc să le incorporez în uh, raport. Deci, pe scurt, domnule președinte, situația este serioasă. Oamenii de știință spun că durabilitatea resurselor de pescuit din această regiune e vorba de vreo 160 ceva de mii de tone, Uh, cam atâta va mai fi pește în viitor, dar anul acesta se propune ca uh, o captură de un milion de tone să ajungă uh, pe țărm, ceea ce este absolut nedurabil. Am văzut exemple asemănătoare cu alte specii de pește. Norvegia nu face acest lucru, de exemplu, dar sunt alte țări care fac acest lucru și ne vom afla în aceeași situație și sancțiunile acestea nu se referă numai la faptul că n-ar trebui să acționăm după ce se aduc în discuție aceste chestiuni. Aici e vorba de toată Europa, e vorba de alte țări cu terțe cu care avem acorduri de parteneriat și uh, sperăm că nu vom fi niciodată obligați să folosim aceste sancțiuni dar Comisia, cu susținerea Parlamentului și poate și cu a Consiliului, va fi în situația să le aplice. Deocamdată nu s-a obținut niciun efect uh, de dorit din urma acestor sancțiuni. Sunt câteva observații de natură generală pe care le-am făcut până acum. Uh, juriștii analizează propunerea și deși nu am dorit ca toate amendamentele trimise să fie până vineri, aș, v-aș fi recunoscător dacă ați prelungi termenul până luni ca să analizăm uh, amendamentele cu juriștii și atunci vom putea să ne ocupăm de această chestiune la sesiunea din martie. Mulțumesc foarte mult, domnule Gallagher. Uh, sunt patru persoane care au cerut uh, să ia cuvântul, deci maximum două minute pentru fiecare. Domnul Stevenson are cuvânt. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că domnul Gallagher a arătat uh, cât de gravă a devenit această situație. Sunt în sentimentul comisiei pentru că insulele Feroe făceau parte din acordul uh, costier. Și în baza acestui acord, care a fost încălcat de insulele Feroe, nu putem impune sancțiuni decât în ceea ce privește speciile în dispută. Iar în ceea ce privește macroul, cantități foarte mici din această specie ajung uh, în Europa. Așadar, uh, sancțiunile sunt minime sau efectul este minim. Pe de altă parte, Islanda nu a făcut parte din acest acord. Acolo putem aplica sancțiuni pentru toate produsele piscicole. Poate că acest lucru ar încălca normele OMC, însă cel puțin am putea veni cu această amenințare și uh, să rugăm serviciile juridice să analizeze această situație dacă nu putem extinde aceste sancțiuni și la alte produse, plus aspectul aderării la Uniunea Europeană. Nu le putem oferi o aderare accelerată în condițiile în care ei sunt implicați în uh, pescuit uh, ilegal, piraterie de-a dreptul. Au existat o serie de întâlniri între Comisia, Insule Feroe, Norvegia și Islanda și dat fiind faptul că toate aceste întâlniri uh, nu au avut succes, poate că s-ar impune ca domnul Gallagher să se deplaseze la Reykjavik pentru o discuție cu ministrul ministerul de resort. Eu însă mi-am făcut acest lucru la începutul acestei probleme, fără niciun succes. Situația regretabilă. Poate că ar fi o bună mișcare din partea acestei comisii și poate că coordonatorii vor putea decide în această privință. Mulțumesc, doamna Fraga. Vreau să-i mulțumesc domnului Gallagher pentru disponibilitatea de a se ocupa de această temă. Sunt în totalitate de acord cu amendamentele domniei sale, deși punctul de vedere juridic poate fi altul, dar înțeleg foarte bine că s-a sporit domeniul de aplicare și apoi îi mulțumesc foarte mult că a inclus sugestiile mele privind această, în amendamentele domniei sale, privind organizațiile regionale de pescuit, uh, ceea ce mi se par uh, atitudini foarte pozitive și le susțin. Mulțumesc, doamna Fraga, doamna Lovim. I too would like to Mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc domnului raportor că am avut o bună întâlnire la nivel de raportor și raportor din umbră și noi susținem extinderea sferei de aplicare a sancțiunilor. Am dorit și noi să știm uh, consecințele juridice pentru că totuși trebuie să există o abordare reciprocă. Altfel uh, se încalcă regulile OMC. Sigur că și noi pledăm în favoarea extinderii termenului de depunere a amendamentelor pentru luni sau chiar mai târziu, dacă se va dovedi necesar, pentru că vrem ca acest demers să aibă succes. Mulțumesc, doamna Rodus. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, în numele grupului socialiștilor, dorim să îl felicităm pe domnul Gallagher, de asemenea și pe raportorii din umbră, pentru că dacă au existat 11 întâlniri și nu s-a ajuns la niciun uh, rezultat, uh, arată cel puțin că noi am încercat să facem eforturile necesare. Dacă regulile nu sunt respectate, nu putem apăra decât prin impunerea de sancțiuni. Trebuie să uh, îl susținem pe raportorul nostru și propunem să se meargă suficient de departe, practic uh, atât de departe cât permit reglementările OMC, pentru că ne aflăm acum într-o situație în care nu putem ceda niciun milimetru. Studio. Mulțumesc, comisie. Muchas Muchas Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru activitatea excelentă desfăcută și pentru că are acordul general al acestei comisii. Înțeleg foarte bine că inform, raportul domnului Gallagher, într-un fel, aprobă propunerea comisiei. Nu numai că o aprobă, dar dorește să meargă dincolo de propunerea comisiei cred că mă voi limita să spun că, de fapt, Comisia a examinat toate aspectele juridice ale acestei propuneri înainte de pregătirea acestei propuneri și înțeleg că, de fapt, Comisia a mers cât de departe putea să meargă în ceea ce privește uh, ce ne permite Organizația Mondială a Comerțului. Cred că trebuie să examineze propunerea și serviciul juridic al Parlamentului și o să vedem până la urmă cum o să ajungă acest raport și o să-l putem discuta în martie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Gallagher, uh, să închideți dezbaterea. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și colegilor mei pentru susținere și sigur că sperăm că atunci, după ce vom primi consilierea serviciilor juridice, să putem uh, face progrese cu acest raport care este absolut uh, esențial și uh, auzând și cele spuse de comisie și aș dori să mulțumesc comisiei pentru faptul că după discuția inițială au avut această inițiativă și că ne-au permis astfel să facem o afirmație politică importantă. În ceea ce privește sugestia domnului Struan, ne vom afla în uh, Islanda săptămâna viitoare, ne vom întâlni cu noul ministru pentru pescuit și acesta cunoaște deja propunerea noastră. Sperăm așadar că vom beneficia de un răspuns favorabil. Săptămâna trecută am avut o întâlnire intraparlamentară cu uh, cei din Norvegia și am solicitat o întâlnire. Din păcate nu s-a putut realiza. M-am întâlnit cu un secretar de stat în ceea ce privește afacerile costiere și au încercat și ei, mi-au spus, sancțiuni limitate acum 2 ani încercând să prevină embarcațiunile din acea regiune să acosteze acolo. Și asta a fost un uh, pas important pentru că multe dintre capturi acostau acolo pentru procesare. Și cred că și ei așteaptă cu interes rezultatul dezbaterilor parlamentare vis-a-vis -vis de acest raport. Poate că dacă extindem termenul uh, pentru depunerea amendamentelor uh, pe o dată mai târzie decât luni, poate că nu ne putem încadra în termenul limită uh, din uh, martie. Mulțumesc, domnule Gallagher. O să prelungim termenul pentru depunerea amendamentelor luni 5 martie la ora 12. Deci am prelungit termenul așa cum s-a rugat. Vă mulțumesc foarte mult și Următorul punct uh, din ordinea de zi, numărul 14, domnul Ferreira n-a ajuns încă, ne-a rugat să trecem la ultimul punct, numărul 15, doamna Lovin este de acord să facem această și așa încât dacă nu aveți propuneri, o să trecem acum la punctul 15 din ordinea de zi, dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului și aici avem un invitat Raportoarea a prezentat documentul de lucru pe data de 24 ianuarie și o să ascultăm o prezentare făcută de doamna Nedua Mokhtar, necoordonarea organizației eh, din Mauritania, care reprezintă femeile din această industrie de prelucrare a peștelui din Mauritania. Îi dăm întâi cuvântul doamnei Lovin eh, și apoi va continua doamna Moctar Nec și ceilalți membri ai comisiei care doresc să intervină. Doamna Lovin, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc, stimați colegi, pentru că ați acceptat uh, invitația acestei doamne care este oaspete din Mauretania. Uh, oaspetele nostru este Cord donatoarea unei organizații a femeilor care sunt implicate în industria pescuitului din Mauretania și uh, face parte și dintr-un ONG uh, din Mauretania. Uh, ne-a furnizat un document pe care noi îl apreciem ca fiind o contribuție în ce privește transparența în acest uh, domeniu și uh, voi uh, dori să îi dau cuvântul oaspetelui nostru pentru a face o prezentare și după aceea colegii vor avea posibilitatea să-i adreseze întrebări. Merci. Merci, Isabela, de m-a donat această ocazie. Mulțumesc pentru ocazia oferită de a vorbi în fața reprezentanților uh, Comisiei pentru Pescuit. Mauritania uh, este o țară care are uh, ieșire la mare și acces la Uh, zona de pescuit costier, dar este o țară săracă și una din uh, principalele surse de venituri uh, este pescuitul. Dar, din păcate, nu și pescuitul pentru export. Există o serie întreagă de convenții pe care Mauretania le-a încheiat, ca de pildă și acordul cu Uniunea Europeană, cu China, cu Rusia, cu alte țări care vin să pescuiască în apele noastre teritoriale materiale. Dar dacă ne, ne gândim că, din păcate, există și multă opacitate în aceste convenții. Fie că este vorba despre convenții bilaterale, fie că este vorba despre convenții în uh, cadrul uh, unor uh, acțiuni liber consimțite, noi, în calitate de organism din partea societății civile care activează în domeniul pescuitului, apreciem că în cadrul existent um, prin aceste uh, convenții mai uh, există aspecte locale, dar în ce privește uh, convențiile cu China, de pildă, există mai degrabă elemente de opacitate ceea ce este regretabil pentru societatea civilă, pentru că sectorul pescuitului uh, este un sector de bază pentru noi. Noi ne-am dorit, de fapt, să garantăm un pescuit durabil în Mauritania, iar uh, aceste uh, reguli să fie uh, generalizate, să nu fie doar în Convenția cu Uniunea Europeană incluse, ci și în celelalte acorduri și convenții pe care Mauritania le-a încheiat. Mă servesc de această ocazie pentru a felicita Parlamentul European pentru acordul încheiat cu Mauritania, mai ales articolele 12 și 14 conțin prevederi care asigură o transparență a activității în acest domeniu, ceea ce este important și pentru societatea civilă, pentru toți actorii angajați în acest domeniu ce privește uh, păstrarea resurselor. Trebuie să existe un cadru instituționalizat. Nu este uh, uh, permis ca uh, Mauritania să acționeze în anumiți termeni în relația cu China și în alți termeni în ce privește pescuitul în relația cu Uniunea Europeană. Trebuie să existe un cadru armonizat în ce privește exportul nostru de pește. Știu că uh, acordul cu Uniunea Europeană uh, este uh, foarte binevenit, dar în relația cu China, de pildă, acordul este total opac. Um, cu Uniunea Europeană am încheiat un acord pe un termen de patru ani, în timp ce acordul cu China acoperă o perioadă de 25 de ani. Iar ă, tot ceea ce promite China să ă, facă ă, în această perioadă de 25 de ani mai degrabă limitează activitatea concetățenilor mei implicați în acest domeniu. Este un impact mai degrabă dezastros pentru Mauritania. Deci uh, trebuie să uh, vedem cum putem crea un cadru instituționalizat uh, care să fie comun, care să fie armonizat. Deci să nu poată unii să-și permită ceea ce nu este permis altora, pentru că asta aduce pierderi Mauritanii. În acest cadru nou, știți că Mauritania din 2005 a aderat la inițiativa transparenței în ce privește industria extractivă. Există o comisie în Mauretania care publică uh, tot ceea ce se încasează în acest domeniu din 2005. Încercăm în acest cadru să um, facem un uh, o pledoarie pentru ca și pescuitul să fie considerat ca o industrie extractivă, pentru că în felul acesta vom putea să ne servim de un mecanism care să asigure transparență și în acest domeniu. Deci, uh, Eh, din eh, păcate, în, pe plan internațional deocamdată nu s-a eh, găsit un acord vis-a-vis -vis de această tentativă a noastră, pentru că în clipa de față nu există pe plan internațional o asemenea definiție, o asemenea interpretare. Deci, ă, noi ne-am dori să extindem ă, perimetrul negocierilor ă, în sensul obiectivilor noastre. Dar ce vrem noi să facem este ca pe plan uh, internațional să putem să găsim acordul pentru uh, crearea unui mecanism care să garanteze transparență în ce privește plățile efectuate de partenerii noștri pentru activitatea noastră de export și sperăm ca și Uniunea Europeană să fie dispusă să accepte acest element de transparență pe care noi ne-l dorim pentru că în clipa de față armatorii care uh, acționează în apele teritoriale ale Mauretaniei sunt obligați să publice taxele pe care le plătesc, deci apare acest element de uh, transparență. Dar ideal ar fi să extindem asupra colaborării noastre cu toate statele acest element. Deci uh, acest lucru ne dorim în clipa de față. Să existe acest cadru de transparență în domeniul pescuitului vis-a-vis -vis de relațiile noastre cu toți partenerii care uh, sunt implicați în sectorul uh, piscicol. Mai Există, de asemenea, un aspect pe care uh, doresc să-l menționez. Eu am asistat uh, ieri la reuniuni și astăzi Există negocieri legate de cote, de uh, tipul de embarcațiuni, dar Mauritania în cadrul convențiilor încheiate și al uh, licențelor, uh, concesiunilor acordate, dorește să solicite Uniunii Europene să încerce să generalizeze uh, politica pe care o practică cu noi, inclusiv în relațiile cu uh, alte state care pescuiesc în apele noastre teritoriale. Deci trebuie să uh, aplice uh, o politică care să se bazeze pe elemente comune care să respecte deja cadrul care este uh, valabil în ce privește relația noastră cu Uniunea Europeană. Armatorii ar trebui să respecte aceste criterii și să uh, nu aplice politica de acasă și în apele teritoriale de la noi. Deci, ar trebui să uh, medităm asupra acestor aspecte și uh, să uh, ne gândim la elementele de suveranitate ale statelor, dar uh, în același timp și la necesitatea ca partenerii să devină în același timp contributori la dezvoltarea țării noastre, pentru că sunt actori importanți în acest sector și noi sperăm ca și Parlamentul European să ne susțină în impunerea unor măsuri de acest tip în relațiile noastre cu alți parteneri. Deci să încercăm să avansăm în această luptă pentru ca pescuitul și în apele teritoriale ale Mauretaniei să dobândească acest caracter de pescuit durabil, uh, pentru că 90% din uh, peștii capturați uh, de noi sunt destinați exportului, dar nu există în același timp o rentabilitate a acestui sector, nu există investiții în acest sector, ceea ce înseamnă că profitul din export nu se simte uh, la nivelul cetățeanului este nevoie de uh, echitate din acest punct de vedere și de o atenție mai mare pentru uh, păstrarea resurselor. Vă mulțumesc! Thank you very Mulțumesc foarte mult. For coming all this way to give us that very interesting. foarte mult pentru faptul că ați venit până aici și ați făcut uh, această prezentare. Dacă doamna Lovin dorește să adauge ceva înainte de intervenția comisiei? Nu. Doamna Fraga, întâi. Da, îi mulțumesc uh, invitatei pentru cele spuse. Știm exact uh, cum stau lucrurile în Mauritania, pentru că am fost acolo, așa că nu ne miră ce am auzit. Când guvernele nu sunt transparente, nu sunt transparente cu nimeni și problema nu este ce putem să facem noi. Ei uh, sunt suverani și fac ce vor, deci Uniunea Europeană dacă încearcă să vadă cum se pescuiește, ce pescuiește pentru a calcula excedentele, este o competența guvernului din Mauritania. Deci dacă guvernul din Mauritania nu este transparent, noi putem să o susținem spunând că am dorit mai multă transparență, dar Uniunea Europeană este sigur transparentă. La noi acordurile sunt publicate în mod oficial, dar Ceea ce mi atrage atenția este faptul că acest guvern din Mauritania, cu țări cum ar fi China, Rusia, sunt acorduri de pe 25 de ani, de exemplu, care pot să dea naștere unor suspiciuni, dar cu Uniunea Europeană acordul este blocat. E vorba de trei categorii de pește din acest acord și este imposibil să se îndeplinească condițiile. Există sectoare care nu vor un acord cu Mauritania și aș vrea să știu uh, ce crede, doamnă invitata noastră, dacă ar fi posibil în viitor să se semneze acordul cu Mauritania. Sunt, cum spuneam, o serie de întreprinderi din sector care nu doresc acord cu Mauritania pentru că lucrurile sunt de asemenea natură încât uh, nu interesează. Deci guvernele țărilor terțe care dau prioritate unor flote și nu ne spun în ce condiții se pescuiește, adică sunt condiții mai puțin restrictive de ce, decât cele stabilite de Uniunea Europeană, iar guvernele respective acordă preferința acestor flote. Evident, lucrurile nu pot fi demonstrate, dar s-ar putea să existe și oarecare corupție acolo. Mulțumesc tema capturilor aruncate în mare și multe alte teme ar fi de discutat, nu poți numai să exploatezi resursele, dar trebuie să susții și dezvoltarea sectorului european. În cazul Mauritaniei, concret, flota de pescuit pelagic care tot interesul, de exemplu, să investească în acea uh, zonă. Și știu acest lucru pentru că eu vorbesc cu armatorii. Problema Mauritaniei este că fondurile acordate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea sectorului de pescuit în Mauritania, inclusiv infrastructura, poate nu sunt folosite exact așa cum ar trebui să fie utilizate. Pentru a utiliza uh, fondurile pentru dezvoltare trebuie să existe un minim de infrastructură și lucrul acesta trebuie făcut cu cooperarea guvernului din Mauritania. În Mauritania există un singur port important și acolo există uh, o problemă de a intra în port pentru că infrastructura nu este uh, de bună calitate. Lucrul acesta este absolut um, necesar pentru ca sectorul să se poată dezvolta așa cum trebuie în porturi ca acesta, iar o mare parte din sector spune, dorește acest lucru. Ce se întâmplă însă? Guvernul din Mauritania nu poate să cheltuiască tot banii pentru ajutoare venite de la Uniunea Europeană, ar putea să prioritizeze acele aspecte care ar însemna o valoare adăugată pentru dezvoltarea sectorului din Mauritania. Vă mulțumesc foarte mult. Poate ne spune, doci invitata, de ce nu avem un acord, de ce nu s-a semnat acordul cu Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Fraga, doamna Garcia Iero. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ne-ați spus ce se întâmplă în țara dumneavoastră și că ne spuneți ce se întâmplă într-o situație în, în care sectorul despre care discutăm și în care eu cred că regulile și condițiile sunt stabilite și poate acceptate în Mauritania, cu toate acestea, dumneavoastră v-ați uh, lovit de foarte multă opacitate. Poate că e vorba și de alte situații uh, pe care nu le voi exprima aici din motive de precauție. Dar este clar că în această situație Uniunea Europeană are o politică de pescuit durabil și o reformă care trece dincolo de codul juridic și merge către codul moral, pentru că se gândește și la necesitățile sociale, de condiții de muncă, drepturile omului, libertățile democratice ale persoanelor. Poate că trebuie să facem un efort și poate putem face acest efort. Însă noi nu putem depăși anumite limite, nu putem decât să solicităm Comisiei Uniunii Europene, Consiliului, să aibă un dialog permanent pentru a facilita acorduri bilaterale din care să reiasă că dacă avem uh, un asociat atât de important pentru piața noastră cum ar fi China, să discutăm despre aceste probleme. Pentru că nu se pune numai problema să discutăm cu Mauritania, să vedem ce se întâmplă și de ce sunt atât de multe obstacole în calea acordului cu Uniunea Europeană Sigur, dacă avantajele pe care le oferă China, care nu sunt uh, absolut deloc controlate de niciun sistem democratic, acel din Uniunea Europeană, nici de mediu, nici uh, de drepturi sociale, atunci, evident, mm, nu putem să facem uh, nimic aici, pentru că vorbim, de fapt, despre două standarde nu poți să predici o filozofie, un proiect politic, o concepție politică și apoi să intri pe piața liberă fără niciun fel de limită. Și asta se întâmplă de fapt. Și permitem să se întâmple acest lucru și în Europa și în restul lumii. Permitem aceste standarde duble Recomandăm uh, Mauritaniei să nu se comporte ca ci, precum China, dar ca să cerem Mauritaniei să se conformeze unor standarde, trebuie ca uh, o țară precum China și toate țările care nu se conformează să se conformeze pentru că nu se pune numai problema suveranității unui stat, este vorba de o, niște standarde etice, de, de apărare a drepturilor cetățenilor, de apărare a drepturilor omului. Sigur, vorbim de pescuit, dar este important, așa cum s-a spus aici, cea mai mare parte din producție se exportează și nu știm, se exportă, mă scuzați, și nu știm în ce condiții ajungem, uh, ajung și în Europa și nu știm în ce condiții din, au fost produse. Noi vrem să știm ce consumăm pentru că aici există o grijă pentru sănătatea cetățeanului, pentru ce mănâncă cetățeanul. Sigur că dumneavoastră aveți forța morală, nu numai politică, să veniți aici să ne cereți ca în limitele pe care le avem să facem ce putem face. Nu știu ce pot să spun mai mult decât am spus astăzi, dar cred că trebuie să facem acest lucru și că trebuie să vă însoțim și pe dumneavoastră și celelalte țări într-un moment în care Salutăm faptul că lumea iese în stradă să apere democrație și libertatea. Și eu sunt femeie și mă bucur că sunteți aici alături de noi pentru că văd că toate aceste țări în care se încearcă să se închidă gura cetățeanului și să se închidă gura femeilor, femeile sunt cele care uh, Uh, ies în față și spun care sunt problemele sociale, care sunt problemele oamenilor. Vă mulțumesc foarte mult și atât cât poate, uh, delegația spaniolă socialistă vă va uh, ajuta, vă va susține. Mulțumesc foarte mult, domnul de Piper, pentru comisie. Yes, thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă întâlnesc aici. Ați ridicat în discuție o serie de chestiuni care, în mare, sunt reflectate într-o rezoluție care a fost adoptată în, în acest Parlament și care mm, e un fel de ghid pentru ceea ce facem în negocierile noastre cu Mauritania. Acum, dacă ne uităm ce conține această rezoluție și comparăm cu elementele pe care le-ați ridicat dumneavoastră în discuție, cred că toate acestea se află în rezoluție. Așadar, acesta fiind principiul după care ne ghidăm, cred că sunt și dezideratele pe care le propunem. Iar în rest, cred că ar trebui să aplicăm aceleași principii de reformă pe care le urmărim aici în Uniune și în sfera externă și acesta reprezintă unul dintre principiile noastre călăuzitoare despre care vorbim uh, și în comunicarea cu privire la principiile reformei. În momentul de față aveți dreptate, negocierile cu Mauritania sunt în curs. Evident că nu este suficient ca noi să facem aceste solicitări pentru ca Mauritania, statul Mauritania să le accepte, fac obiectul uh, negocierii aceste aspecte în ceea ce privește flotele. Da, aici situația este mai dificilă. Pentru sumele pe care le disponibilizăm noi, insistăm asupra transparenței, ca lucrurile să fie publicate în uh, conturile oficiale, astfel încât Parlamentul din Mauritania să poată să-și exercite competența de verificare și control. Vrem de asemenea să ne asigurăm că condițiile tehnice sunt transparente odată ce vor fi agreate vor fi disponibile. De asemenea, încercăm să ne asigurăm că pescuim, ținând cont de principiile pe care le-am menționat, să pescuim doar surplusul, excedentul, astfel încât flota locală să aibă întâlnietate înainte să venim noi cu flota noastră. Eu cred că cu acest acord, dacă va fi acceptat, Mauritania va avea uneltele necesare pentru a-și dezvolta politicile, va avea fondurile necesare să o facă și eu cred că noi suntem mult mai transparenți decât orice alt jucător din acest domeniu și respectăm cerințele și condițiile care au fost incluse în rezoluție. Mulțumesc foarte mult! Poate că doriți uh, <clears throat> să răspundeți întrebărilor doamnei uh, Fraga, doamna Nedva. Uh, Parapor... Um, în ce privește acordul Uniunii Europene, ce gândim noi despre el, noi care activăm în sectorul piscicol, considerăm că acordul cu Uniunea Europeană uh, oferă deja un cadru foarte bun. Ex au existat negocieri, există reglementări. Deci există un parlament în țara noastră care acționează și o societate civilă care se consolidează uh, și care luptă pentru păstrarea resurselor. Deci, uh, acest lucru însă nu este valabil în relația noastră cu China, de pildă. Deci, ceea ce ne dorim noi este ca acest acord să fie semnat cu Uniunea Europeană, pentru că va avea uh, putere de exemplu uh, aduce și uh, avantaje pentru noi și o dovadă este că eu am uh, venit, am fost invitată pentru a putea vorbi despre aceste probleme. Din păcate, în relația cu uh, China uh, nu există transparență, nu știm ce uh, conține el. Uh, Uh, și sunt aspecte în legătură cu care nu avem puterea să intervenim, ceea ce nu e cazul în acordul cu Uniunea Europeană. Ceea ce cerem noi este ca la nivelul Parlamentului European să se știe că, de fapt, uh, lucrurile se desfășoară în același ocean um, deci uh, nu ar trebui să existe asemenea diferențe de negociere în ce privește prețurile pentru export. Uh, și uh, trebuie ca și guvernanții din țara noastră să fie îndemnați să acționeze mai echitabil într-un cadru mai bine configurat. Deci, în negocierile noastre cu Uniunea Europeană uh, uh, ne-am uh, dori ca toate părțile implicate să se angajeze mai responsabil. Deci, noi de fapt, nu am putut să ne pronunțăm, să ne spunem părerea în uh, negocierile care au avut loc. În Mauritania uh, nu uh, au fost reinvestiți banii încasați din exportul peștelui în sectorul piscicol. Deci ehm, am eh, văzut care este evaluarea acordului. Mauritania nu a respectat ehm, prevederile conținute în acorduri. Aceasta este o problemă la nivelul Mauritaniei. Dacă nu se respectă contractele, eh, se va ajunge la un moment dat la producerea unor pagube. Eu cred că uh, banii uh, care sunt uh, câștigați ar putea să fie investiți în infrastructură, de pildă. Deci ceea ce cerem noi este ca mecanismul care este configurat să prevadă și o, un control o supraveghere a modului în care sunt respectate prevederile. Știu că această problemă este la nivelul guvernului nostru, dar noi până la urmă trebuie să putem avea un avantaj și în favoarea propriei noastre populații. Acest lucru îl solicităm. Mulțumesc foarte mult. Din păcate nu avem mult timp la dispoziție, Isabela. dar dacă vrei să faci un comentariu final, nu? Mulțumesc. Și mulțumesc uh, și din partea comisiei noastre, doamnă Volta, pentru prezența dumneavoastră și pentru uh, prezentarea pe care ne-ați făcut-o și încercăm să ținem seama de tot ceea ce ne sugerați dumneavoastră. În timpul pe care îl mai avem la dispoziție, ești uh, cuvântul domnului Ferrera pentru raportul de inițiativă în ce privește uh, pescuitul la scară mincă. Este punctul 14 de pe ordinea de zi. Desculpa, antes de mais pelo atraso, mas estive na comissão do... Mulțumesc. Domnule președinte, îmi cer scuze pentru întârzierea, dar am fost la Comisia Envi, unde a trebuit să discut o problemă care ține și de pescuit și uh, problema este că, din păcate, am ratat discutarea raportului cu privire la organizarea comună a piețelor, îmi cer scuze, și Izabelei. Avem acum în față un document de lucru care este împărțit pe patru capitole. În primul rând, câteva considerente generale cu privire la definiția uh, pescuitului la scară mică, ce reprezintă pescuit uh, costier, uh, artizanal și mai departe. Un al doilea capitol care analizează impactul diferitelor instrumente juridice în discuție atât regulamentul general, cât și regulamentul privind organizarea piețelor și cel cu privire la fondul maritim și de pescuit, impactul acestor trei instrumente juridice asupra industriei de pescuit și a pescărilor și apoi mai este un uh, capitol mai generic și care conține și anumite propuneri specifice cu privire la modul în care pescarii sau micii pescare ar trebui să funcționeze în viitor și ce avantaje ar, de ce avantaje ar trebui aceștia să beneficieze, lucru pe care nu-l admite, de fapt, uh, din păcate, Comisia. Propunerea Comisiei nu ține cont de importanța pescăriilor uh, de scară mică. În acest capitol, așadar, vorbesc despre sugestii și recomandări pe care le-ar putea include uh, fiecare dintre cei trei raportori pe regulamentele menționate în, în uh, rapoartele lor. Voi uh, fi acum câteva de succint pentru că nu avem timp. Ceea ce vreau însă este să ascultăm părerile dumneavoastră. În ceea ce privește definiția pescărilor de scară mică, Comisia are o abordare foarte restrictivă și spune că este dificil de avut în vedere mai mult de un singur criteriu. Sigur că e mai dificil, dar dacă este justificat, asta nu înseamnă că nu ar trebui făcut. Însă dumneavoastră cu o definiție restrictivă veți crea complicații mai mari și costuri mai ridicate decât prin definirea unor criterii mai complexe. Apoi, ceea ce privește gestionarea vecinătăților și gestionarea locală și regionalizarea. Aici trebuie să mergem mai departe decât propunerea Comisiei. Ar trebui să existe o mai mare flexibilitate pentru statele membre. Știm că realitățile în domeniul pescuitului sunt foarte diferite în statele membre, la fel și în ceea ce privește pescuitul pe apele interioare. Uh, trebuie să dăm uh, statelor membre flexibilitatea necesară pentru a îmbunătăți uh, condițiile pentru acest sector. În ceea ce privește concesiunile transmisibile, acestea nu cred că au voie să devină obligatorii pentru toate statele membre. Nu am să menționez argumentele în acest sens, pentru că am făcut-o cu altă ocazie, dar pe lângă numărul vapoarelor și cantitatea, trebuie să analizăm și o serie de indicatori calitativi. Am, avem experiență în acest domeniu și și doamna Rodus, care este raportoare pe regulamentul de bază, ține că există experiențe uh, cu concesiunile transmisibile care arată că uh, numărul vaselor a scăzut, ceea ce nu înseamnă însă că capacitatea de pescuit a scăzut. Practic, uh, vasele rămase au capacitate mai mare și pescuit mai, pescuiesc mai mult. Avem nevoie așadar de să ținem cont de aceste lucruri și de calitatea flotei și nu, de, nu doar de uh, numărul vaselor. Iar acest sistem de concesiuni transmisibil va duce la o reducere a numărului embarcațiunilor, dar nu neapărat nu va elimina activitatea economică care are impactul cel mai mare asupra stocurilor și va afecta însă uh, pe cei mai slabi care nu sunt suficient de bine uh, valorificați uh, sau nu sunt suficient de respectați uh, în ceea ce privește contribuția lor de piață. Așadar, trebuie să avem în vedere și condițiile de piață, condițiile sociale. În momentul de față, pescuitul la scară mică nu este suficient de bine plătit. Uh, și de aceea este nevoie de o susținere din fondul maritim și în, uh, de asemenea și în regulamentul de organizare a piețelor. Trebuie ca astfel de eforturi să poată fi uh, răsplătite. Trebuie susținute aceste pesc, activități la scară mică și cred că ai, în fondul uh, viitor, fond maritim și pentru uh, pescuit, trebuie ținut cont și de activitățile de pescuit la scară mică. Trebuie ca o sumă minimă de resurse să fie garantată pentru acest tip de flotă, pentru că este necesară și o rentinerire a flotei. Dacă rentinerim agricultura, de ce să nu facem și pentru pescuitul la scară mică? Sunt implicate și uh, femei în aceste activități care se desfășoară pe coastă și de rolul acestora trebuie să ținem cont de asemenea. Apoi, în ceea ce privește zonele protejate, au existat niște experimente pozitive și trebuie făcut mai mult în această privință. Statele membre trebuie să fie în măsură să uh, permită măsuri care să depășească sfera activităților Natura 2000, în special în regiunile ultraperiferice, trebuie să avem în vedere extinderea acestor condiții, astfel încât statele membre să poată lua măsuri de conservare de asemenea în ceea ce privește segregarea flotelor, astfel încât aceste zone protejate să fie rezervate pescuitului la scară mică. Acestea sunt alternative. De tot întrebați de alternative în ceea ce privește aceste concesiuni transferabile. Acestea reprezintă o alternativă pentru flotele costiere din anumite regiuni. Și apoi mai propun și anumite mecanisme de urgență pentru că acest acesta este o, un sector uh, de activitate care este foarte susceptibil la șocuri care vin din afară, așadar trebuie să existe un mecanism uh, de protecție de urgență. Și uh, acestea fiind spuse, am uh, încercat să uh, fiu cât mai succint și să mă limitez. Mulțumesc, domnule. And we only have nine... Mulțumesc. Sunt șapte persoane care doresc să intervine și mai avem doar 90 minute din această reuniune. Așa voi, așadar voi cronometra uh, un minut fiecare pentru că va trebui să mai răspundă și comisia și domnul Ferreiro. Vom avea ocazia și la viitoarea reuniune să rediscutăm subiectul. Așadar, un minut de persoană, pentru că nu putem depăși 12 jumate. Mai întâi, doamna Fraga. Mulțumesc. Într-un minut nu pot să spun nimic. Vreau să spun că raportul domnului Feleira are o viziune absolut idilică despre pescuitul costier. Lucrurile nu stau așa. Singura diferență e față de pe pescuitul costier este mai puțin capitalizat, are un impact asupra teritoriilor respective, deci Comisia Europeană vorbește despre ajutor discriminatoriu pozitiv pentru că este un tip de pescuit care este mai greu. Nu e adevărat că echipamentul este mai selectiv, că nu e adevărat că impactul asupra mediului este mai important, nu este adevărat și de aici tema uh, care a fost adusă în discuție nu se va aplica pentru pescuitul costier. Nu înțeleg de ce se insistă în această situație, pentru că în Portugalia e vorba de mai mult de 80% în care nu se va aplica. Deci nu înțeleg ce se spune aici. Sunt foarte multe aspecte pe care aș dori să le discut, dar nu pot ce facem aici, ajungem aici fără să putem să spunem ce avem de spus. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Periliu, un minut. Sunt uh, nou, dar nu mă numesc Pirilio, mă numesc Pirillo. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord aproape în totalitate cu domnul Ferreira. Activitatea domniei sale merită să fie felicitată, evident. Trebuie să mai facem un efort pentru că provin dintr-o localitate de pe malul mării, dintr-o regiune italiană care este pe malul mării, iar uh, pescuitul uh, de mici dimensiuni există și acolo. N-am avut posibilitatea să îmbunătățim condițiile, de aceea cred că trebuie, și spun asta domnului Ferreira, uh, să existe mecanisme care să poată acorde ajutor acestui pescuit artizanal și costier. Și mai vreau să spun un lucru, poate că e inutil, dar dacă sunt diverse poziții în această privință, sunt poziții, sunt și biologi care spun care fac o serie întreagă de considerații uh, pe această temă, dar le vom discuta în viitor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Pirilo. Următorul vorbitor, doamna Lovin. And, uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Ferreira pentru raportul său. Sunt absolut de acord. Calitatea uh, flotei este foarte importantă și trebuie să oferim prioritate acestui uh, aspect, dar uh, și doamna Fraga are dreptate. De, de fapt, pescuitul la scară mică nu produce daune mediului înconjurător. Poate că ă, în zona Azorelor nu este ă, cazul, într-adevăr, ă, unde se practică pescuitul la mare adâncime, dar acolo unde se practică pescuitul de suprafață, impactul este totuși mare. Și, uh, de asemenea, uh, reglementările actuale nu prevăd că trebuie să existe un uh, logbook obligatoriu pentru embarcațiunile sub 10 metri, dar poate că merită să discutăm și asupra acestui lucru. Mulțumesc și eu voi avea o intervenție de un minut. Mm, chestiunea menționată și de doamna Fraga este foarte importantă și domnul uh, Ferreira um, are meritul de a fi atras atenția asupra acestui aspect. Aș spune doar că raportul său um, creează și o problemă de uh, metodologie în ce privește orientarea politicii comune în domeniul uh, pescuitului. Spun asta în inimă pentru că timpul este restrâns. Deci este nevoie așa cum propune domnul Ferreira, de a diferenția tratamentul uh, pentru uh, pescuitul la scară mică conform uh, profilului socio economic și regimului specific în domeniul pescuitului din zone, uh, trebuie să uh, multiplicăm măsurile, dar și excepțiile sectoriale în acest domeniu. Deci, metoda noastră sperăm să fie respectată. Ar trebui să vedem care este interesul comun dincolo de aceste categorii specifice, inclusiv în ce privește pescuitul la scară mică. Iar criteriul comun este de a practica un pescuit uh, maxim durabil. Bun, îmi, îmi pare rău că nu pot să dezvolt mai mult subiectul, îmi cer scuze. Mulțumesc. Din păcate, uh, Doamna Rodust, nu mai avem mult timp la dispoziție. Mulțumesc, da, și voi avea o intervenție foarte scurtă. Felicitări raportorului pentru acest document deosebit de interesant. Aș vrea ca la una din ședințele viitoare să prevedem mai mult timp pentru discuție. Iar acum cele două subiecte pe care doresc să le abordez. Definirea pescuitului la scară mică. Am uh, pus-o sub semnul întrebării și în documentul meu de lucru, pentru că nu trebuie să ne ghidăm după lungimea embarcațiunii, ci uh, Uh, trebuie să ne gândim la cantitatea uh, capturilor. Atunci discuția va deveni mai interesantă. Trebuie să ne gândim și la cotele individuale și să ne gândim și cum uh, putem, după ce avem o definiție a pescuitului la scară mică, să putem să punem la dispoziție o anume cantitate de cotă care să poată să fie utilizată doar la, prin transfer doar la nivelul pescuitului la scară mică. Deci, am <laughs> încercat în felul acesta să um, ating mai multe subiecte într-un timp foarte restrâns. Președintele, doamnă Miranda. Felicitări! Mulțumesc! Uh, vă felicit pentru acest raport, pentru acest document de lucru. Voi, uh, voi vorbi nu în limba noastră comună, ci într-o altă limbă a peninsulei pe care o împărțim Consider că aici sunt trei diferențe care trebuie făcute. Pescuitul artizanal nu este la fel pentru că se schimbă de la o zonă costieră la alta, dar trebuie să ținem cont de morfologia zonelor costiere, de aspectele sociale și de cele tehnice. Domnul Ferreira abordează această disparitate din diverse puncte de vedere, dar definiția este învechită. Deci ar trebui să schimbăm uh, definiția pentru ca să poată să abordeze și situațiile noi. Dezbaterea nu trebuie să se concentreze pe ideea de a face o excepție, ci de a face generalizări pentru a crea un cadru de reglementare. Cadrul de reglementare trebuie să recunoască că pescuitul artizanal creează cea mai mare parte din locurile de muncă din pescuit sunt zone care depind de această activitate, cum este Galiția deci, drama, doamna Fraga, sigur, se folosesc echipamente selective, iar echipamentele selective s-a dovedit acest lucru și partidul dumneavoastră îl cunoaște. Sunt o serie întreagă de echipamente care sunt considerate ca atare de către ecologiști. Deci trebuie să facem uh, aluzie la acest lucru. dar deci, crearea unor planuri multianuale este importantă pentru toate pescările. Mi se pare excelent documentul de lucru. Mulțumesc foarte mult pentru... Doamna Garcia Iero are cuvântul acum. Telegrafic. Mi se pare un excelent document de lucru. Mi se pare că ar trebui să avem o reuniune informală ca să putem dezbatem această chestiune. Important este că ieri Comisaria nu a, comisara nu a recunoscut absolut niciodată problema pescuitului de mici dimensiuni, a pescuitului artizanal. Noi uh, suntem de acord uh, cu obiectivele sociale de ocuparea forței de muncă și cele economice. Lucrul acesta trebuie să se facă cu participarea sectorului implicat a organizațiilor, a ecologiștilor, a pescarilor. Este important să se abordeze această dimensiune. Dacă tinerilor le dăm aceleași șanse ca părinților lor să fie pescari, ar trebui să ne gândim și la problema femeilor și la fondul de finanțare Trebuie să vedem pentru cine sunt cei care au nevoie de fonduri publice pentru a dezvolta activitatea de pescuit durabilă. Mulțumesc foarte mult și în cele din urmă, domnul Antinoro. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să intru în detaliile diferitelor probleme, pentru că, într-adevăr, nu e timp. În ceea ce privește acest document, vă felicit Sigur, uneori putem vorbi despre idealuri, avem voie uneori să visăm. Cred însă că la viitoarea reuniune avem nevoie de timp pentru a putea discuta acest subiect important și să analizăm uh, ideile în detaliu, pentru că ceea ce facem acum nu e în folosul uh, nimănui. S-au depus amendamente, dar uh, nu se pot discuta așa. Mulțumesc tuturor pentru că v-ați respectat timpul de vorbire. Acum cuvântul reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi rezuma la 30 de secunde. În primul rând, felicitări domnului raportor pentru această inițiativă excelență. Cred că sublinierea importanței flotei la scară mică este la fel de importantă și pentru Comisie. Comisia recunoaște pe deplin valoarea și importanța acestor flote de scară mică. Cred că în această privință gândim la fel. Raportul are multe elemente interesante pe care ar trebui să le discutăm în continuare și noi putem uh, veni cu detalii uh, care să răspundă poate unor întrebări formulate de raportor. Așadar, aștept și eu cu nerăbdare discuțiile mai detaliate și mă voi opri aici și sper să putem beneficia de mai mult timp data viitoare. Mulțumesc. că uh, Ultimul cuvânt îl are domnul Ferreira. Nu, nu am mult a dizer, infelizmente. Mulțumesc. Uh, nu dispunem de foarte mult timp, dar uh, poate că vom putea discuta mai în profunzime altă dată, dar oricum, nu este vorba despre uh, raport, este vorba despre un document de lucru, deci sper ca pe viitor în comisia noastră să putem uh, colecta mai multe observații, uh, sugestii, critici. Or, uh, sunt uh, deschis uh, în acest sens. Și doar un singur lucru. Doamna Fraga a avut o formulare critică. Vreau să spun că documentul de lucru spune că uh, există o mare diversitate. Pescuitul la scară mică într-o regiune nu se compară cu cel din altă regiune. Tocmai de aceea trebuie să ne cunoaștem mai bine, să avem o mai bună descriere a pescuitului la scară mică, să vedem care sunt uh, diferențele, specificul diferitelor regiuni. Bineînțeles că va trebui să completăm acest lucru. Președintele, mulțumesc. Faptul că atât de mulți colegi au participat la dezbatere demonstrează interesul comisiei noastre uh, pentru acest domeniu. Mulțumesc și interpreților. Vă amintesc că la ora 15 ne vom întâlni în camera uh, pentru uh, a discuta o serie de subiecte.